l'ordine del giorno reca le dichiarazioni del consiglio e della commissione sulla preparazione delle riunioni del consiglio europeo del ventiuno e del ventidue e il recesso del regno unito dall'unione. Începem dezbaterea pentru pregătirea Consiliului European uh, pentru 21 și 22 martie 2019 din partea Consiliului. Doamna Ciot are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, uh, domnule președinte, domnule negociator șef. Uh, Consiliul European va purta o discuție importantă în legătură cu câteva oportunități și provocări strategice cu care se va confrunta Uniunea Europeană. Dați-mi voie să încep cu economia. Liderii vor discuta situația economică actuală și vor stabili priorități eh, pentru Uh, semestrul uh, european 2019. Consiliul European uh, va susține de asemenea și recomandările pentru zona euro. Euro, ca și restul lumii, se confundă cu schimbările sistemice aduse de transformarea digitală, de sporirea economiei datelor și de tranziția spre o economie mai ecologică. Profi- trebuie să profităm de aceste ocazii pentru că asta va fi un element cheie pentru prosperitatea noastră viitoare. Pentru a ne consolida baza economică, trebuie să ne asigurăm că diversele politici, că sunt digitale, industriale, care țin de piața unică sau comerciale, sunt mobilizate la unison pentru a face față acestor uh, provocări și pentru a promova interese strategice ale Uniunii Europene. Consiliul European uh, va purta o discuție foarte sinceră și um, uh, corectă pe aceste subiecte. Un alt subiect important este schimbarea climatică, un subiect pe care tocmai l-am discutat în acest această instituție. Noi, ca uh, Uniune, trebuie să sporim ambițiile globale și să uh, fim în continuare lideri în ceea ce privește uh, schimb, măsurile pentru atenuarea schimbării climatice. Asta înseamnă să ne definitivăm cadrul de după 2020 și să ne asigurăm o tranziție pentru un viitor mai liber de dioxid de carbon. Va trebui să ne asigurăm de asemenea că nu lăsăm pe nimeni în urmă și să ținem cont de specificități regionale și de diversele circunstanțe socioeconomice. Um, Consiliul European va discuta aceste uh, chestiuni și ne va uh, oferi orientare în cadrul Consiliului. Uh, China este un uh, actor global major în toate aceste chestiuni. Liderii vor avea un schimb de opinii uh, detaliat în ceea ce privește relația noastră cu China pentru a pregăti viitorul summit Uniunea Europeană-China. În cele din urmă, o piatră unghiulară a democrațiilor noastre este aceea că cetățenii ar trebui să poată vota într-o manieră informată și sigură. Uh, înainte alegerilor europene, uh, președinția va raporta în legătură cu ultimele evoluții pentru a încerca să promoveze procesul democratic de manipulare și uh, interferență din interior și din afara Uniunii Europene. Liderii vor fi informați uh, uh, de ceea ce se întâmplă pentru a putea face față acestor uh, situații mai bine. În urma comunicării prezentată în decembrie de comisie și în alta reprezentantă vom lua niște măsuri. Consiliul se va întâlni și informată său pentru articol 50 pentru a discuta ultimele evoluții legate de Brexit. Domnule președinte, stimați eurodeputați, a fi sau a nu fi membru a Uniunii Europene, a exista sau a nu exista? Aceasta este întrebarea pe care Parlamentul Britanic ar trebui să o uh, rezolve uh, chiar acum. Din păcate, însă, nu ne confruntăm cu teatrul, ci cu viața reală și slujbele reale ale cetățenilor Uniunii Europene și cetățenilor britanici. În această etapă foarte târzie, încă mai suntem hotărâți să facilităm uh, încheierea acordului de retragere Uh, un acord uh, asupra care a existat un acord uh, provizoriu anul trecut. Însă, totul nu ar trebui să se facă în detrimentul solidarității statelor membre, mai ales în ceea ce privește Irlanda. Pentru a fi sinceră, dacă oferim asigurări suplimentare pe care le-am dat și în decembrie, Pur și simplu, făcând asta, nu mai înțelegem ce ar mai fi de făcut. Am ajuns la limitele principiilor și pozițiilor noastre, mai ales în ceea ce privește drepturile cetățenești și uh, uh, chestiunea irlandeză. Însă suntem gata să mai putăm discuții pentru lămurire dacă asta poate uh, ajuta la procesul de ratificare din Regatul Unit. Aceste clarificări însă n-ar trebui să contrazică chiar intenția uh, uh, legată de uh, Irlanda, ci ar trebui doar să uh, subliniem faptul că este vorba despre o natură uh, temporară. Din perspectiva Uniunii Europene am făcut că se poate de multe progrese în ceea ce privește acordul de retragere. Înțeleg uh, uh, că ar putea fi dat Uh, în câteva zile și aprobarea uh, consimțământul Parlamentului European, însă e nevoie de consimțământul uh, britanicilor. Însă e foarte probabil ca, chiar și dacă Parlamentul Britanic ar susține și ar vota pentru acest acord de retragere în următoarele zile, Uh, acest acord a trebui însoțit de uh, o solicitare pentru o extindere uh, a perioadei de timp pentru chestiuni tehnice. Asta ar putea să întindă puțin termenul pentru aprobarea finală. Dacă ar fi să analizăm astfel de cerere, ne-am aștepta la o justificare credibilă pentru o extindere și uh, pentru o stabilire clară a duratei acestei extinderi. Însă am încredere că instituțiile noastre vor putea să finalizeze acest proces uh, la timp și că vor uh, reuși să asigure o intrare în vigoare la timp a acestui acord. Cum spuneam și anterior, rămânem deschiși să mai purtăm discuții câtă vreme uh, se uh, poate prevedea un final al acestui proces. Asta înseamnă însă că uh, regatul britanic, uh, că guvernul britanic și uh, cetățenii britanici trebuie să înțeleagă ei înșiși încotro se îndreaptă. Ar trebui să existe o majoritate și un calendar pentru a înțelege cu toții când se va materializa acest parcurs. Între timp, însă, singura certitudine pe care o avem este o sporire a incertitudinii. Pentru cetățeni, pentru mediul de afaceri, câtă vreme deja există un uh, impact economic clar uh, pentru nivelul activităților, pentru investiții și mai ales uh, pentru locurile de muncă. Prin urmare, este cu atât mai necesar să continuăm pregătirile noastre pentru toate rezultatele posibile, inclusiv un scenariu no deal. În acest uh, context, Consiliul și statele membre la nivel național uh, își intensifică activitățile pentru a se pregăti și pentru a se asigura că vor putea face față la ceea ce se va întâmpla. Sunt uh, încurajată de planurile făcute și de măsurile pregătitoare pe care instituțiile noastre au putut să le hotărască în ciuda volumului de muncă uriaș în acest final de mandat. Uh, suntem uh, încrezători noi președinția că vom reuși să încheiem adoptarea uh, ultimelor măsuri necesare la timp și sperăm că în același timp aceste măsuri de siguranță nu vor fi necesare. Mulțumim pentru atenție. Mulțumim, doamnă Ciot, iar acum primul vicepreședinte al Comisiei Europene are cuvântul, domnul Timmermans. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Iată în ce situație suntem. Încă o dată, Camera Comunelor a respins acordul de retragere. În ciuda clarificărilor suplimentare, în ciuda eforturilor supraomenești făcute de Michel Barnier, de domnul Juncker, pentru a ajuta pe doamna May să clarifice chestiunile încă problematice. Cu toate acestea, acordul de retragere a fost respins. Astăzi, iarăși, așteptăm un nou vot în Camera Comunelor. Pentru că singurii care pot să ne spună ce urmează să se, să se întâmple sunt membrii Parlamentului Britanic, membrii Camerei Comunelor. Și cred că Parlamentul European și Comisia Europeană rămân pe aceeași lungime de undă. Să reducă pe cât posibil impactul negativ asupra europenilor, oriunde ar trăi aceștia, în Regatul Unit sau pe continent. Asta e datoria noastră, să ne gândim la cetățeni, să ne gândim la companiile noastre, la interesele noastre în sens larg de ambele părți ale Mării Mărincii. Și spun asta pentru că ce am încercat noi să facem, în special ce a încercat domnul Barnier să facă, a fost să ne asigurăm că cerințele ferme ale guvernului britanic și nevoia noastră în același timp de a evita o frontieră fizică între Irlanda și Irlanda de Nord și de a păstra integritatea pieții unice, deci aceste interese trebuie reconciliate și nu văd nicio altă soluție în acest sens decât acordul de retragere cu clarificările suplimentare care au fost oferite. Asta e etapa în care ne aflăm acum. Sigur, poziția noastră rămâne aceeași, să facem cât mai puțin rău într-un proces categoric dureros. E un proces dureros care va, va provoca daune și Regatului unii și Uniunii Europene. Însă e datoria noastră pornind de la votul poporului britanic, să asigurăm o ieșire a Regatului Unit cu un impact negativ minim. Poziția noastră nu se va schimba, însă astăzi totul urmează să fie decis de politicienii britanici. Ei trebuie să ne spună încotro vor să meargă. Soluția trebuie să vină de la Londra. Și de acolo vom merge mai departe. Sunt multe alte lucruri apoi de care Europa trebuie să se ocupe în următorii ani și de aceea Consiliul se concentrează și pe alte chestiuni. Politica industrială. Industria europeană e puternică, e motorul din spatele economiei noastre, angajează 32 de milioane de oameni și generează mai bine de două treimi din exporturile noastre. De aceea ne bat atâția parteneri la ușă în dorința de a semna acordul de liber schimb. Însă trebuie să facem mai multe. Avem nevoie de firme puternice europene care să, joacă, să joace un rol conducător la nivel mondial, inclusiv când e vorba de combaterea schimbărilor de climă. Facem apel la statele membre să stimuleze acele proiecte de interes pentru noi toți, cum ar fi bateriile de, de gen, următoarea generație sau uh, activitățile de cercetare asociate cu inteligența artificială. În același timp, trebuie să ne asigurăm că valorile noastre sunt bine apărate, pentru că ceea ce facem este în interesul tuturor europenilor. De aceea dorim plată egală pentru muncă egală. De aceea dorim stimularea autorității europene a muncii. Dorim ca această piață de 500 de milioane de oameni să fie una aprofundată și echitabilă. Și e timpul să trecem la fapte concrete pe toate planurile, inclusiv în materie de servicii, servicii digitale și în ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital. Acest Consiliu European ne va da de asemenea ocazia să discutăm relația cu China la câteva zile înaintea conferinței la nivel înalt uh, UE-China. Pe multe planuri, China e un partener de cooperare, de negociere, un concurent economic în același timp, un rival sistemic care promovează modele alternative de guvernanță. Autoritățile din China, în repetate rânduri, și-au exprimat dorința de a contribui la un viitor care presupune o mondializare economică mai deschisă, mai inclusivă. Uniunea Europeană este una din cele mai deschise economii din lume, însă nu este uh, uh, fără, fără apărare și fără nicio no, contramăsură. E vorba de respectarea unor reguli echitabile pentru toată lumea, sigur, fără a îmbrățișa în mod naiv uh, principiile liberului schimb. De aceea dorim un instrument internațional privind piețele publice pentru a promova un acces liber la piețele publice la nivel mondial. Este interesul nostru al tuturor să ne asigurăm că între Europa și China crește încrederea și crește cooperarea pentru ca investitorii și companiile noastre să beneficieze în China de aceleași condiții de deschidere ca și cele oferite întreprinzătorilor și firmelor chineze în Europa. Din nefericire, deocamdată lucrurile nu stau așa. Evident, trebuie să ne apărăm valorile proprii, interesele strategice și să protejăm industria europeană, angajații europeni împotriva concurenței neloiale. De aceea am propus un nou cadru pentru filtrarea investițiilor străine, pentru a păstra activele strategice europene. Salut aici activitatea remarcabilă a Parlamentului în direcția adoptării acestei inițiative în timp record. Este de asemenea clar că e nevoie nu doar să păstrăm, ci să îmbunătățim sistemul multilateral existent în prezent, mai ales în ceea ce privește ajutoarele și subvențiile de stat. Și China trebuie să-și asume propria responsabilitate în acest sens. Suveranitate reală este un element de care poate da dovadă Uniunea Europeană și în ce privește schimbările climatice. Până în 2050 putem să fim uh, cel mai mare spațiu economic uh, din lume, neutru din punct de vedere al emisiilor și în acest fel un uh, reper pentru toată lumea. Toate aceste ambiții vor fi integrate în CFM. Dorim să reducem cu peste jumătate importurile de energie până în 2050, să investim în uh, surse regenerabile de energie, să nu privăm pe nimeni de baza sa existențială. Este important să reducem emisiile, dar în același timp să creăm locuri de muncă inovatoare de mare valoare. Îi mulțumesc acestei instituții pentru sprijinul și propunerile sale pentru investițiile durabile de care putem fi mândri. În acest fel, Uniunea Europeană joacă un rol fruntaș când vine vorba de reorientarea investițiilor private pentru că acestea să fie folosite pentru concretizarea obiectivelor acordului de la Paris și să creeze în acest fel un spațiu mondial neutru din punct de vedere al emisiilor. Mă simt mișcat de tinerii care ies în stradă și luptă pentru obiective și mai ambițioase. Este într-adevăr Europa care îmi dă curaj pentru viitor. Le mulțumesc Gretei și celorlaltor tineri pentru această inspirație. Mut brauchen wir auch, um eine der... Avem nevoie de curaj pentru a face față unei din cele mai mari provocări cu care se confruntă democrația noastră încercările repetate de a manipula alegerile noastre. Mesajul nostru este că Europa rămâne deschisă. Libertatea de expresie reprezintă în continuare o forță importantă în care credem, dar știm că există forțe străine care vor să submineze democrația noastră și știm că lupta electorală va reprezenta o mare provocare. Trebuie să fim vigilenți. Salut faptul că Parlamentul European și statele membre sprijină măsurile Comisiei menite să combată dezinformarea înaintea alegerilor. Ne aflăm însă abia la început, mai e încă mult de făcut pentru că Uniunea Europeană își va păstra suveranitatea doar atunci când își apără valorile fără compromis, atât înăuntru cât și în afara Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult, domnule prim vicepreședinte al Comisiei Europene. Acum îi dau cuvântul negociatorului nostru, domnul Michel Barnier. Mulțumesc, domnule președinte! Bună ziua tuturora! În această dimineață um, deosebită um, și gravă, dacă ținem cont de acest lung proces de negociere. Primele mele cuvinte, doamnă ministru, a fi, vor fi, da vă spune, numele echipei în fruntea care mă aflu, să-mi exprim recunoștința sinceră pentru încrederea pe care a plasat-o mine Parlamentul. Am spus adineori la conferința președinților că această încredere nu a picat din cer, nu e artificială, nici nu reprezintă un cec în alb, ci este o încredere construită pe dialog, pe transparență, din prima zi. Iar încrederea se va baza și pe viitor pe acest dialog și pe transparență. Votul de ieri seară pe care l-au amintit domnul Timmermans și dumneavoastră, doamnă ministru, prelungește și înrăutățește o incertitudine considerabilă care a fost creată acum trei ani printr-o decizie suverană pe care o respectăm, deși o regretăm, decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană. Este o incertitudine care vizează, bineînțeles, Marea Britanie, Irlanda, mai ales, dar ne afectează pe fiecare dintre noi și țările noastre. Vreau să vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că decizia răspunderii Brexit uh, îi revine în exclusivitate Marii Britanii. Astăzi, înainte de toate, răspunderea pentru a ieși din acest impas în care se află negocierile îi revine înainte de toate Marii Britanii. Lucru pe care l-a reamintit uh, de îndată după vot ieri seară președintele Consiliului Donald Tusk. Am încercat să găsim soluții împreună pentru fiecare problemă și acestea sunt nenumărate probleme de natură umană, socială, probleme de natură juridică și tehnică, probleme economice și financiare pe care le creează Brexitul pentru a gestiona toate consecințele pentru a însoți, e poziția noastră de la început și va rămâne în continuare de a însoți regatul Unit al Marii Britanii într-un proces ordonat de părăsirea Uniunii Europene. Din prima zi a negocierilor, obiectivul Uniunii Europene a fost acela de a diminua incertitudinea asigurând o plecare ordonată și ulterior, grație acestei plecări ordonate și încrederii pe care o creăm prin această aplicare ordonată de a lua timpul necesar, dar un timp limitat, uh, în mod obligatoriu, între 21 de luni și 4 ani, pentru a derula o altă negociere. Am spus întotdeauna că aceasta va fi cea mai importantă dincolo de Brexit și de separare, și anume negocierea referitoare la viitoarea relație pe care vrem să o uh, construim cu Marea Britanie, care va rămâne, e clar, o țară prietenă, o țară aliat și o țară parteneră. Iată ce am încercat să facem în negocierile pe care le-am purtat cu guvernul Marii Britanii, niciodată împotriva guvernului britanic. Un acord de plecare în interesul cetățenilor, al întreprinderilor și al tuturor părților implicate de o parte și de alta canalului mânecii și de o parte și de alta mării irlandeze. Doamnelor și domnilor, vreau să reamintesc un lucru tuturora. Dacă Marea Britanie vrea în continuare să părăsească Uniunea Europeană și să părăsească într-un mod organizat, dacă aceasta e dorința Marii Britanii, atunci acest tratat pe care l am negociat timp de un an și jumătate cu guvernul Theresa May, acest tratat este și va rămâne singurul tratat disponibil. Și aș vrea ca toată lumea să înțeleagă acest lucru. Alături de acest tratat pe, pe marginea acestui tratat am lucrat uh, intens în ultimele zile împreună cu guvernul britanic pentru a explica, clarifica, pentru a oferi garanții prin uh, intermediul unor documente um, asupra care ne-am pus de acord. De altfel, luni seara aici, domnule președinte, în uh, incinta Parlamentului European care ne-a găzduit Doamna May uh, ne-a indicat că va publica o declarație unilaterală de ce era vorba luni la această ultimă discuție între Uniunea Europeană și Guvernul Britanic. De a-i oferi Parlamentului Britanic, Camerei Comunelor, noi clarificări, noi asigurări. Era vorba de un punct specific și anume caracterul temporar al mecanismului de sprijin pentru Irlanda, acelui backstop. A mers până la capătul puterilor, până la limita ceea ce putem face pentru guvernul britanic pentru că acesta să obțină sprijinul Camerei, Comer- Camerei Comunelor cu o dorință pe care am explicat-o și am pronunțat-o și numele dumneavoastră și anume de a asigura pacea și stabilitatea pe insula Irlandei. De a respecta în toate consecințele sale acordul din Vinerea Mare. De asemenea, dorința de a păstra integritatea pieței noastre interne, din uh, care fac parte cele 28 de state membre, în curând cele 27, de a păstra calitatea și siguranța la care au dreptul uh, consumatorii în ce privește produsele pe care le consumă, alimentele, um, protecția alimentară, standardele fitosanitare, protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, e vorba aici de controle fiscale, control vamal, TVA și uh, respectarea normelor și standardelor pentru produse de care, pe care trebuie să le, um, care trebuie să se aplice tuturor întreprinderilor din Uniunea Europeană nu e vorba aici de o abordare dogmatică sau dacă dăm dovadă de flexibilitate sau nu. E vorba de aspecte deosebit de practice care um, vizează pacea din Irlanda, care afectează o pace care ar trebui să fie definitivă și afectează stabilitatea, stabilitatea pieței interne. Orice marfă, orice animal viu care intră în uh, Irlanda din Marea Britanie, care intră în Polonia, în Slovenia, în Belgica, în Belgia, în uh, oricare din țările noastre, pentru că e vorba uh, de uh, piața internă, pentru că nu vor mai exista, pentru că trebuie să găsim o cale pentru a face ca acest control să devină operațional. Vorbeam de consumatori, buget și întreprinderi, fără a crea o frontieră dură. În ce privește votul de ieri, am uh, observat că există deputați care vor un al doilea referendum, alții care vor uh, o plecare fără acord și au bagatelizat garanțiile juridice pe care le-am oferit în urma discuției cu Tereza May. Cu toate acestea, cred că aceste garanții, aceste explicații erau importante și le-am acordat uh, luni seara cu sprijinul guvernului britanic. De altfel, președintele Juncker a afirmat de îndată că nu vor exista asigurări sau uh, interpretări suplimentare. Nu putem merge mai departe. Iată, în concluzie, câteva cuvinte, cuvinte referitor la ce se va întâmpla de acum uh, înainte, cum s-au lucrurile în această dimineață. Premierul britanic uh, poate că va anunța în această seară o prelungire a termenului de plecare în, în Camera Comunelor. În urma votului, Parlamentul Britanic ne va spune, sperăm noi, favorabil cum vom proceda, cum vor proceda pentru a strânge o majoritate constructivă referitor la propunere. Pentru că răspunderea îi revine Marii Britanii. Acest, ea trebuie să ne spună ce își dorește pentru viitor. Care e alegerea ei? După cum spuneați, eh, doamnă ministru, care este calea clară pe care o vor mai Iată întrebarea la care așteptăm un răspuns. E întrebarea care apare chiar înainte de o posibilă decizie privind eh, o prelungire, o prelungire a negocierilor pentru a face ce? Pentru că negocierea privind articolul 50 a fost uh, terminată. Avem uh, tratatul, acesta e pe masă. Așteptăm așadar, dacă se ridică întrebarea, răspunsul. Vreau să vă spun că ne aflăm într-un moment de cumpănă, pentru că riscul uh, de a nu exista un acord nu a fost niciodată atât de mare. Cu alte cuvinte, riscul ca Marea Britanie să plece fie și accidental din Uniunea Europeană fără acord în mod dezordonat există și vă rog să nu subestimați acest risc și consecințele sale. Facem un apel uh, solemn la toți actorii vizați să se pregătească. De partea noastră, Comisia Europeană, președintele Juncker a dat instrucțiuni clare în acest sens. Toate statele membre, de altfel, sub egida președinției alterare și sub egida președinției dumneavoastră, doamnă ministru, am uh, făcut uh, toate cele necesare pentru a ne pregăti. Nu ne-am gândit niciodată că nu va exista un acord. Întotdeauna am uh, făcut un efort pentru a găsi un acord, pentru o plecare ordonată. Însă suntem pregătiți, Uniunea Europeană e pregătită să facă față acestei situații și vă reamintesc că în lipsa unei soluții agreate, în mod automat, prin uh, aplicarea automată a tratatelor, uh, ne așteaptă acest risc al plecării fără tratat. Even this morning, uh... Am fost întrebat chiar și în această dimineață dacă sunt dezamăgit de acest vot. Răspunsul meu, răspunsul nostru, va rămâne mereu același. Vom respecta Regatul Unit și poporul său vom rămâne hotărâți, calmi și uniți. Și vom continua să fim așa până la uh, sfârșitul acestor negocieri extraordinare. Vom uh, apăra interesele Uniunii Europene și pe cele ale tuturor cetățenilor săi. Asta va rămâne în continuare direcția de urmat pentru negociatorii Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Michel. Mulțumesc și negociatorului uh, din partea Parlamentului European, mulțumesc și grupului uh, de lucru al Parlamentului European coordonat de Giver Hofstadt pentru toată munca uh, depusă pentru a încerca să rezolve o problemă foarte complicată, foarte importantă pentru noi toți. Intervenții. Trecem acum la intervențiile în numele grupurilor. Are cuvântul acum Manfred Weber, președintele Partidului Popular European. President, Mr. Vice President. Domnul președinte, domnule vicepreședinte Michel, stimată reprezentanta Consiliului, stimați colegi. Ce dezastru după votul de ieri. Aș vrea să vorbesc acum despre o impresie pe care am avut-o când am fost la portă în Portugalia. M-am întâlnit acolo cu niște tineri, am discutat uh, cu ei. Uh, erau oameni care lucrau deja de ani de zile la Londra, în Regatul Unit, în urma problemelor economice și politice cu care s-a confruntat Portugalia, au plecat uh, la Londra, iar acum s-au întors în Portugalia pentru că există prea multă incertitudine legată de uh, viața la Londra. S-au întors uh, din nou în țara lor și au vorbit despre prietenilor din Regatul Unit. Ne-au spus cât de frustrați sunt tinerii din Marea Britanie, cât de furioși sunt, cât se simt de neajutorați pentru ceea ce face clasa politică din Regatul Unit. O întreagă generație va avea de suferit Uh, pentru ceea ce se întâmplă astăzi la Londra. O întreagă generație are acum mai puține uh, șanse uh, pentru viitor. O întreagă generație nu se va mai bucura de aceleași beneficii ca generațiile anterioare și o întreagă generație ca de victimă eșecului politic, al clasei politice de la Londra. Și de aceea mesajul meu principal este că suntem de partea acestor uh, europene, a acestor uh, tineri britanici și că nu vrem să le lăsăm uh, singuri într-o astfel de situație dificilă. Acesta a fost primul meu mesaj. Cel de-al doilea, ce facem acum? E bine, cu siguranță trebuie să ne pregătim pentru cel mai prost scenariu posibil. Nu putem să salvăm Marea Britanie, până la urmă ei trebuie să hotărească ce vor să facă, dar trebuie să ne pregătim pentru cel mai prost scenariu posibil. Uh, Apoi, atunci când clasa politică e joasă, când nu există majoritate în Parlament, principalul uh, pas de făcut este să întrebăm din nou oamenii ce părere au. Acesta ar fi un, uh, un, un pas logic de făcut. Mai există apoi un al treilea scenariu, o dezbatere pentru o extindere, dar pentru ce? Avem nevoie de niște argumente serioase pentru orice fel de extindere am acorda. Prin urmare, haideți să fim foarte clari. Din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al PPE-ului, nu există nicio nevoie sau vreo opțiune pentru a prelungi nici măcar cu o zi uh, situația dacă nu primim vreo calificare din partea britanicilor pentru a înțelege ce doresc să obțină în această perioadă de timp. Acestea sunt cele trei opțiuni pe care le avem pe masa discuțiilor. Aș dori să mai adaug încă un element important și anume uh, un fel de garanție. Noi, deocamdată, Uniunea Europeană suntem foarte stabil datorită activității uh, lui Jean-Claude Juncker, al Michel Barnier, a președintelui Tajani și a domnului Verhofstadt. Deci suntem uh, uniți, înțelegem foarte clar ce ne dorim, ce vrem să facem. Însă există riscul ca în următoarele săptămâni uh, ca incertitudinea politică de la Londra să ne afecteze și nouă în procesul de luare a deciziilor. Există un risc aici. Și de aceea mă gândesc la două aspecte acum. Unu, că din nou și din nou și din nou discutăm uh, uh, mai ales despre Brexit uh, în Consiliul European, nu despre China, nu despre Trump și așa mai departe, nu despre alte chestiuni importante pentru Uniunea Europeană, dar noi nu mai putem continua așa să ne ocupăm tot spațiul politic doar cu această incertitudine politică de la Londra. Și apoi, al doilea aspect, urmează alegerile europene. Cu toții ne pregătim să intrăm în campanie, deja suntem unii dintre noi în campanie. Prin urmare, trebuie să facem facem ceva, să lămurim lucrurile, pentru că alegerile europene reprezintă un moment în care europenii vor decide asupra viitorului uh, lor. Ori acest spațiu nu poate fi ocupat de incertitudinea juridică și politică uh, care ține de uh, Brexit. Prin urmare, pot să spun că nu prea mai avem timp. De aceea, britanicii trebuie să se lămurească ei înșiși până la viitorul Consiliu European să ne spună exact ce își doresc pentru viitor. Așadar, cei care cred în proiectul pentru Uniunea Europeană, pentru cei care cred în Uniune, această evoluție cu siguranță este un semnal de alarmă. Uh, vedem că există încetine politică și economică la Londra, iar cei care nu doresc uh, să, să urmeze această cale trebuie să lupte cu populiștii și cu extremiștii de pe acest continent. Brexitul uh, a fost cauzat de populiști, de răspunsuri facile, aruncate la întâmplare câtă vreme nu există răspunsuri facile pentru Brexit. Prin urmare, noi trebuie să formăm o coaliție puternică pentru a ne confirma parteneriatul din Europa, pentru a confirma faptul că avem o bază comună pentru pentru viitorul acestui uh, uh, continent, pentru că uh, trebuie să reconfirmăm faptul că noi credem în Europa. Mulțumesc foarte mult! Grup socialist. Are cuvântul Udo Bulman, președintele grupului socialist. Domnule președinte, stimate colegi și colegi, aici um, Eh, discutăm eh, despre acorduri pentru Uniunea Europeană. Astăzi, în această dimineață, am discutat eh, despre climă și am un apel pentru Comisie și la adresa reprezentanților Consiliului. Nu mai avem timp la dispoziție. Haideți să facem ca acest summit al primăverii să fie un summit al, durabil- al durabilității. Franz Timmermans are dreptate. Nu mai putem aștepta în ce privește lupta privind schimbările climatice. Trebuie să ne revizuim instrumentele. Trebuie să transformăm pactul de stabilitate și creștere într-un pact al durabilității și instrumentele pe care le avem pentru măsurare și pentru recomandări semestrul european sau oricum s-ar numi, trebuie să devină conține instrumente durabile. Acesta trebuie să fie răspunsul la situația din această primăvară și îi rog din suflet pe toți aceia care exercită influență să se implice pentru a realiza în sfârșit această schimbare de paradigmă de care avem nevoie. Trebuie Uh, să ne gândim la ce spunea Antonio Gutierrez acum 20 de ani. Acum este el răspunzător de ONU. Atunci uh, era în guvernul portughez și promova economia, sociologia, uh, sociologia ecologia, toate împreună, îmbinate. Am pierdut două decenii Trebuie să recuperăm timpul pierdut și să venim cu un nou proiect pentru Uniunea Europeană, pentru Uniunea Uniune politică. Și dacă într-adevăr Manfred Weber, uh, dacă tinerii din uh, Londra sunt uh, dintr-o dată în Portugalia, înapoi, asta ține de evoluția uh, țării. Antonio Costas, uh, șeful guvernului socialist din uh, Portugalia, a adus țara pe cursul creșterii, cu o modernizare a politicii economice și de mediu. Nu sunt contradictorii și a reușit să facă acest lucru într-un moment în care alții uh, de dreapta cer sancțiuni și aplicarea unei mâini dure. Societățile noastre au nevoie de energie proaspătă, economia noastră are nevoie de aer pentru a respira și mințile noastre au nevoie de noi maniere de a gândi. Și uh, în ce privește Brexitul, trebuie să găsim de asemenea o soluție indiferent de ce se va întâmpla în toate discuțiile tehnice, trebuie să dăm dovadă de un nou curaj, să, dăm, să găsim un nou concept care să fie pentru oameni și nu împotriva lor. Acesta poate fi și răspunsul la Brexit și acesta este programul pentru care grupul nostru se va implica. Brexitul e o situație extrem de critică. Știm acest lucru. Nu ne mai rămâne decât să sperăm ca Camera Comunelor să ia o decizie înțeleaptă împotriva unui Brexit dur, pentru că orice altceva ar fi o decizie împotriva oamenilor din Marea Britanie. Nu putem decât spera ca Parlamentul să ajungă la un acord dincolo de diviziunile transpartinice să se pronunțe în favoarea unei uh, politici care să țină Uniunea Europeană și Marea Britanie, Marea Britanie lângă Uniunea Europeană. Dar dacă Parlamentul Britanic va rămâne blocat, atunci um, cel put- le va uh, datora oamenilor din Marea Britanie multe. Oamenii vor trebui să poată decide după aceea dacă deputații nu-și mai pot face treaba, dar pentru că nu mai pot ajunge la un acord, atunci oamenii trebuie să aibă o șansă să ia o nouă decizie, pentru că e viitorul lor și nu doar viitorul uh, deputaților. Asta trebuie pusă pe ordinea de zi, trebuie discutat la summit Trebuie să ne ocupăm cu, de două subiecte importante, să ne asigurăm că alegerile europene să fie libere și corecte. Fac un apel să se facă mai mult decât ce s-a făcut până acum. Nici angajamentele companiilor de internet nu sunt de ajuns și, în al doilea rând, pachetul privind azilul trebuie readus pe ordinea de zi. Este un, o adevărată rușine că nu reacționăm și că lăsăm în continuare oamenii să moară în Marea Mediterană fără a ridica un deget și fără a lua în serios uh, rezoluțiile Parlamentului. Vă rog, faceți astfel încât acest subiect să revină pe ordinea de zi. Vă mulțumesc! Pentru ECR are cuvântul domnul Henkel. Timmermans, you did... Domnule Timmermans, spuneați că nu este o soluție mai bună decât acest acord. Domnule Barnier, spuneați și dumneavoastră, nu există niciun alt tratat decât cel din mâna noastră. Nu e adevărat. Cred că este o soluție mai bună. Soluția cea mai bună ar fi ca Marea Britanie să rămână parte a Uniunii Europene. Și pot să vă spun cum puteți face asta. Să nu mai criticăm Londra. Sunt experți aici care într-una critică Londra. Domnul Farage, domnul Verhofstadt, amândoi fac acel lucru. Abordarea lor nu diferă când e vorba de a critica Londra. Apoi, e timpul ca și Comisia să-și asume anumită răspundere pentru Brexit. Întotdeauna Marea Britanie a sprijinit subsidiaritatea, descentralizarea, competitivitatea și Bruxelles continuă încălcat aceste principii. Deci, ca și cum o țară intră într-un club de fotbal și după aceea decide să jucați hockey sau golf. Deci, cine a părăsit pe cine? Apoi, în ceea ce privește mediul de afaceri, Brexitul nu e un dezastru doar pentru Marea Britanie, E un dezastru și pentru Uniunea Europeană. Este Marea Britanie principalul punct de intrare vamală pe, în, în Uniunea Europeană. Marea Britanie e echivalentul a mai multor țări de dimensiuni medii care ar ieși din Uniunea Europeană. Întotdeauna aici Marea Britanie a vorbit pentru libertate, pentru răspundere, pentru responsabilitate și concurență. Uniunea Europeană fără Marea Britanie va rămâne necompetitivă în comparație cu regiuni cum ar fi America de Nord, Asia, China, Japonia, Asia de Sud-Est și așa mai departe. Comisia are acum șansa istorică de a face ceva, să-i ajute pe cei din Marea Britanie care doresc un al doilea referendum. și să-i ajute pe cei care doresc ieșirea Marii Britanii să se răzgândească. Oferiți o prelungire Marii Britanii fără nicio condiție. Oferiți-le un plus de autonomie atunci când e vorba de controlul migrației. Și așa veți reuși organizarea unui referendum de succes în Marea Britanie care va aduce sau va asigura rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu va fi niciodată completă fără Marea Britanie. Are acum cuvântul președintele grupului liberal, domnul Guy Verhofstadt. Uh, first of all, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi trebuie să spun domnului Henkel că personal am spus mereu Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană este un eșec al Uniunii Europene. O, când pleacă o țară mare ca, Uniunea Europe- ca Marea Britanie, un, e greu să spun uh, Uniunea Europeană ce minunat stau lucrurile. Nu, din contră, chiar cred că uh, locul uh, Marii Britanii este în uh, Uniunea Europeană. Sunt uh, sigură că va exista în viitorii ani, în viitorile decenii, o, o generație care va dori reintrarea Regatului Unit în Uniunea Europeană. Eu cred că deja această generație există în Regatul Unit și că ei vor lua la un moment dat o decizie diferită față de uh, cea luată de această majoritate și de acest guvern. Dar, domnule Henkel, vă rog să spuneți asta propriilor dumneavoastră prieteni, din propriul dumneavoastră grup, din cadrul ECR, care sunt uh, uh, principalii uh, actori ai Brexitului în acest moment. E foarte ușor să ne țineți nouă prelegeri uh, uh, sau mie chiar, spunând că mie nu-mi place Marea Britanică, din contră, însă n-ați reușit să vă convingeți proprii oameni din propriul dumneavoastră uh, grup. Ei văd că nu sunt aici să vă aplaude acum. Nimeni nu e aici. În al doilea rând, realitatea, domnule Henkel, este următoarea. Cei care au început tot acest proces de Brexit, Partidul Conservator, știm foarte bine că lucrați împreună cu ei, au făcut de fapt o încercare, spuneau ei, de, a-și, uh, uh, de a prelua din nou controlul. Acesta a fost uh, cel mai mare slogan pentru Brexit, acesta este și sloganul celor care încă mai doresc ieșirea din Uniunea Europeană. Mie mi se pare că Marea Britanie de fapt pierde controlul, din, deci nu-l, nu-l recuperează. Și cred că singura cale rezonabilă, domnule Henkel, pentru a rezolva această problemă, aspect de care n-ați vorbit, din păcate, uh, Uh, este să existe o cooperare între partide în politica britanică pentru a se ajunge cât se poate de repede la un compromis, la o viziune uh, comună între laburiști și conservatori. Ce uh, vreți să faceți, cum vreți să rezolvați o problemă uh, existențială ca Brexitul dacă uh, fiecare dintre partide folosește Brexitul uh, ca glonț uh, pentru uh, celălalt uh, partid. Uh, este o problemă existențială pentru această țară și pentru tot continentul nostru. Deci e o rușine ce se întâmplă. Apelul dumneavoastră uh, în acest plen ar trebui să fie la înțelegere Uh, și uh, ar trebui să fie un apel care să spună în clase politice britanice că ar fi cazul să înceapă să uh, lucreze la un acord între cele două mari partide. Ar trebui să înceapă să aibă o opinie pe care noi să o putem susține aici în Parlament. O opinie care să presupună relații foarte strânse între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Asta este calea de urmat și cred că e nevoie Uh, ca în uh, politica britanică regina și țara să fie puse pe primul uh, plan. Nu toate poveștile care guvernează acum ce se întâmplă în Guvernul Britanic și în Camera Comunelor. Apoi, următoarea întrebare. Extinderea. Eu nu vreau o extindere, spun asta foarte deschis. Adică să trecem dincolo de alegerile europene Uh, care astfel să fie uh, practic capturate de Brexit uh, și de cei care susțin Brexit. Am vorbit numai despre asta, nu despre problemele reale și despre reformele reale de care avem nevoie în Europa. Practic vom da un nou mandat domnului Farage prin asta. Asta va fi singurul rezultat. Exact asta și dorește. De ce? Din două motive. Unu, poate continua să primească un salar pe care și-l poate uh, transfera companiei sale uh, offshore și, în al doilea rând, în al doilea rând, va putea continua să-și uh, facă lucrarea murdară în Uniunea Europeană, adică să încerce să distrugă Uniunea Europeană din interior. Acesta este scopul său real. Prin urmare, ce cred eu Uh, e că nu avem nevoie de așa ceva. Nici de cum. Avem nevoie de anumite certitudini din partea unei majorități din Camera Comunelor, așa cum a solicitat și domnul Henkel. De asta avem nevoie. Așadar, mă opun oricărei extinderi chiar și cu o zi sau o săptămână, chiar și cu 24 de ore, dacă nu se bazează pe un uh, aviz clar al uh, uh Camerei Comunelor uh, legat de ceva concret. Să știm și noi ce-și doresc. E ceva mai ambițios decât acest acord? Da, să zicem, asta este opinia dumneavoastră. Dacă vorbim despre Uniunea Vamală, Uniunea Vamală să avem. Dacă este acord, acord să fie. Dacă nu e vorba de acord, să nu fie un acord, dar hotărâți-vă odată, pentru că această incertitudine nu mai poate continua, nici pentru noi, nici pentru britanici, dar cu atât mai puțin pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Președintele, are acum cuvântul, domnul Filip Lambert. Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. Încă o dată, președintele Consiliului a decis să nu vină în Parlament și asta mă uimește, pentru că bilanțul șefilor de stat și de guvern e destul de slăbuț. Bilanțul acestor lideri, cum îi numea domnul Tusk s-a discutat chestiunea azilului și a migrației, din care domnul tot spunea că va face prioritatea principală. După mai bine de trei ani de zile, ne-am putea aștepta la un răspuns clar din partea Consiliului. Dar nimic. Consiliul a tras concluzia că nu o să tragă nicio concluzie. Șefii de stat și de guvern și-au arătat lipsa totală de voință de a se înțelege între ei. Parlamentul însă foarte rapid, cu o majoritate de două treime, a găsit o abordare comună care reconciliază solidaritatea și responsabilitatea. Noi așteptăm încă pe acești lideri. Ce lideri sunt ei? Când oamenii de știință ne spun că mai avem doi ani, nu mai mult, pentru a lua măsuri clare pentru a salva clima planetei și pentru a salva biodiversitatea. Aceiași lideri din Consiliu rămân surzi, muți, orbi în fața mâniei tinerilor europeni. Așteptăm prima reuniune a Consiliului care să aibă acest punct cu titlu prioritar. Unde sunt liderii când cetățenii ies în stradă pentru a respinge o societate unde toată avuția e concentrată în tot mai puține mâini? Aceste inegalități se nasc din concurența fiscală și socială între statele membre. Sunt o consecință a flexibilizării pieței muncii, a revoluției digitale și a unei globalizări sălbatice. Ne așteptăm ca aceste teme să fie pe ordinea de zi a liderilor noștri. Dar nici vorbă de așa ceva. Ce lideri sunt aceștia când în Consiliul European tot mai mulți lideri aleg să compromită bazele democrației europene? Separarea puterilor, independența presei și justiției, respectul vieții private, respectarea principiului necesității și proporționalității în limitarea drepturilor publice sau individuale sau în recursul la violență pentru a reprima manifestanții. Acest parlament semnalează derive grave și cere Consiliului să demareze o procedură împotriva guvernului maghiar, așteptăm altceva decât un răspuns politic, stimată doamnă. Apoi Brexitul. Brexitul e o distracție permanentă. Nu mai putem aștepta. Nu mai stăm la nesfârșit să vedem ce vor să facă acești, așa zis, lideri, dar care de fapt nu sunt nici pe departe așa ceva. Astăzi, mediul, justiția socială, apărarea democrației și a libertăților trebuie să devină prioritatea principală, numărul unu. Asta e ambiția noastră. Vă mulțumesc. Urmează președința GUE, doamna Țimăr. Doamnelor și domnilor, cred că știți cu toții filmul uh, un film uh, cunoscut uh, care ne amintește de această situație care reflectă de fapt eterna discuție privind Brexitul și privind negocierile care au fost purtate între Uniunea Europeană și Marea Britanie, care au fost blocate. Uniunea Europeană a fost întotdeauna inițiatorul acordului de pildă de la Paris. Uniunea Europeană a purtat răspunderea pentru existența unui acord ONU privind dezvoltarea durabilă. Iată subiectele de care ar trebui să ne ocupăm, pentru că dacă Uniunea Europeană vrea să fie în stare să reacționeze la ce se întâmplă atât în Uniunea Europeană cât și în afară, să facă progrese și să influențeze situația și să creeze într-adevăr um, un context uh, echitabil pentru cetățenii. Aceasta ar trebui să fie mesajul să ne concentrăm. În uh, schimb, însă, ne confruntăm cu situația în care uh, a ieșuat pentru a doua oară acordul de retragere al Marii Britanii, guvernul uh, Terezei May este, este în cădere liberă, nu avem practic o majoritate pentru o ieșire ordonată din Uniunea Europeană. În primul rând vor fi afectați oamenii din Marea Britanie, cetățenii britanici din Uniunea Europeană, cetățenii europeni din Marea Britanie și cetățenii irlandezi, atât din Republica Irlanda cât și din Republica Irlanda cât și din Irlanda de Nord. Pentru că majoritatea dintre aceștia nu au posibilitatea să schimbe peste noapte sediul firmei lor de la Londra la Belfast, pentru că mm, cred cumva că Belfast va rămâne în continuare în Uniunea Europeană oameni care nu au posibilitatea de a-și transfera patrimoniul și posibilitățile de investiție altundeva, care nici măcar nu au posibilitatea ca în cadrul propriei familii um, membrii familiei să primească cetățenia unui uh, stat din Uniunea Europeană. Mulți uh, vor avea de suferit în ce privește accesul la îngrijiri medicale, accesul la sistemul de învățământ și să nu mai vorbim de consecințele care vor exista asupra dezvoltării sociale și economice a diferitelor regiuni din Marea Britanie. Acestora, cetățenilor, trebuie uh, să le dovedim angajamentul nostru ca Uniune Europeană, nu Camerei Comunilor din Londra. Acestor cetățeni trebuie să le facem ofertă, aceasta este obligația noastră și um, pentru asta trebuie să luptăm. Există două consecințe despre care trebuie să discutăm dacă ne gândim um, la cum ne pregătim pentru 29 martie, pentru ieșirea neordonată, pentru această vinere nebună pe care, care ne așteaptă în mod evident. Uh, Trebuie să ne creăm un mecanism de protecție care uh, apără drepturile cetățenilor. Trebuie să facem ceva așadar pentru ca drepturile cetățenilor uh, europeni din Marea Britanie și a britanicilor din Uniunea Europeană să nu fie afectate. Avem o obligație în acest sens, ne-am asumat această răspundere și a venit vremea să spunem lucrurilor, uh, să spunem aceste lucruri sus și tare. Trebuie de asemenea să ne manifestăm sprijinul pentru Republica Irlanda și să spunem clar că suntem împotriva unei frontiere dure și împotriva oricărei modificări care ar putea fi aduse la acordul din Vinerea Mare în totalitatea și în acestuia. Drepturile și siguranța cetățenilor nu pot fi prelicritate Există o soluție foarte simplă pentru uh, problema mecanismului de sprijin pentru Irlanda. Nici o frontieră pe insula Irlandei, niciun control. Unitatea irlandeză ar fi cea mai simplă soluție, pentru că atunci Uniunea Europeană nu ar mai avea nicio problemă, irlandezii nu ar mai avea nicio problemă și uh, cei care sunt în favoarea Brexitului, de asemenea. Aceasta ar fi soluția Guvernul britanic a început astăzi să explice că nu există niciun control între Republica Irlanda și Irlanda de Nord. Poate încep să creadă și ei această soluție. Poate că o mai mică Mare Britanie e mai importantă decât interesele reprezentate de anumite partide. Și cred că ar trebui să-i credem pe cuvânt. Are acum cuvântul președintele grupului FDD, domnul Farage. Domnule președinte, sper uh, că acesta este, după douăzeci de ani, penultimul meu uh, discurs uh, în Parlament. Mă voi întoarce însă aici în iulie. Cred că mulți dintre dumneavoastră împărtășesc impresiile mele. Doamne Barnier, nu m-ați crezut, uh, n-ați ajuns în uh, uh, Camera Comunilor, ați împins lucrurile prea departe, ați cerut prea mult și se pare că de dimineață v-ați dat seama că vă lipsesc 39 de milioane de lire. Însă nicio grijă, ajutorul e la îndemână, Camera Comunilor va face tot posibilul, cred eu, să înșele votul pentru Brexit. Ce care au votat uh, împotrivă nu, nu înțeleg ce spune articolul 50, anume că plecăm cu sau fără un acord. Și uh, trebuie să spun că acum discrepanța între clasa politică din Regatul Unit uh, și opinia publică britanică este uriașă, este un hău. Pentru că în țara uh, mea uh, există un sentiment de unitate pe care l-am văzut uh, mult timp și anume vrem să plecăm. Sunt unii care vor să rămână și pot să se exprime astfel pentru că se respectă un principiu clar al democrației. intransigența birocratică a domnului Barnier, discursul domnului Verhofstadt, uh, fluxul constant de insulte al domnului uh, Tusk uh, ne demonstrează că, mm, clar, nu vrem să fim guvernați de voi, vrem să ne autoguvernăm. Sunt sigur că viitoarele etape vor fi următoarele. Premierul britanic joia viitoare va veni la summitul european de la Bruxelles